în Bruxelles, uh, din sediul Parlamentului European. Muy buenas tardes, les saludamos desde Bruselas, en concreto desde la sede. Bună seara, vă salutăm din clădirea Parlamentului European de la Bruxelles, care astăzi, așa cum puteți vedea, a devenit un uriaș studio de televiziune. Ne aflăm aici în ziua în care europenii au votat membrii Parlamentului European în toate cele 27 de state membre și ne aflăm aici pentru a vorbi despre viitorul Uniunii Europene. Vom uh, vorbi în diferite limbi. Uh, suntem oameni din țări diverse, europene, din culturi diferite și mulțumită activității excelente a uh, interpreților Parlamentului European ne vom putea înțelege unii cu ceilalți și vom discuta despre viitorul Europei. Quo vadis Europa este titlul acestei dezbateri vom vorbi despre probleme care afectează viitorul acestui Parlament și al Comisiei Europene de asemenea. Vom întreba dacă tratatul de la Lisabona are un viitor, dacă Criza economică este o amenințare pentru Uniunea Europeană dacă vom putea construi Europa uh, marcați de euroscepticism. Dați-mi voi să-i prezint pe invitați mai întâi doamna Margot Wallström din Suedia, vicepreședinte al Comisiei Europene, uh, comisar pentru uh, probleme instituționale și comunicare. Este unul dintre oamenii responsabili uh, cu activitatea de explicare a publicului uh, european ce este Uniunea Europeană și Comisia Europeană și ce face. În al doilea rând, uh, uh, Mario Seppi, italian, președintele Consiliului Economic, Comitetului Economic și Social, o persoană care știe foarte multe despre drepturile sociale și despre problemele curente din economia europeană. Bună seara! În al treilea rând, un alt italian, uh, Riccardo Perisic, membru al Institutului pentru Afaceri Internaționale de la Roma și a fost director general în Comisia Europeană, are o experiență foarte largă în ce privește industria europeană. Bună seara! De asemenea, José María Casado Raigón, profesor la Universitatea de la Cordoba, este economist și uh, este uh, titularul catedrei Jean Monnet uh, și are foarte multă experiență europeană și de asemenea Richard Sinnott, profesor la Universitatea din Dublin expert în uh, opinia publică europeană și, de asemenea, o persoană care știe foarte multe despre Eurobarometru și despre situația politică. Bună seara! De asemenea, alături de noi se află Cristina Siganidu, uh, jurnalist grec de la ERT3. Bună seara, Cristina! Și o să încerc să-i pronunț numele corect, Dominica Pșilkovska, Sper că am reușit să pronunț bine. Dominika Psipkolska este din uh, Polonia, de la jurnalist la Gazeta Wyborcza, unul dintre cele mai prestigioase ziare, nu doar din Polonia, ci din întreaga Europa. Bună seara! Să începem cu Margot uh, Wallström. Unul, una dintre uh, îngrijorările care s-au manifestat în aceste alegeri a fost legată de participarea la vot. Nu știu ce impresie aveți noastră despre participarea la vot acum. Uh, Uh, imaginea pare să fie una în alb și negru. Câteva țări uh, în care prezența la vot a crescut față de ultimele alegeri. În multe, în majoritatea țărilor a fost cam aceeași participare la vot ca și ultima dată și în câteva țări a fost uh, un pic mai mică această participare. Și există mulți factori care uh, au influența asupra uh, participării la vot. Și din uh, uh, studiile făcute de Eurobarometru s-a văzut clar că depinde foarte mult de cum se fac dezbaterile la nivel național și modul în care Europa afectează uh, modul în care alegătorii privesc aceste alegeri și importanța dreptului de a vota. Dar ar fi o problemă pentru viitorul construcției europene dacă Parlamentul va avea mai multă putere, deci n-ar putea uh, să apară această problemă dacă nu există suficientă reprezentativitate. Nu cred. Uh, sigur că o prezență mai, mai bună la vot ar crește legitimitatea Parlamentului și a oamenilor aleși în el. E la fel ca și într-un Parlament național. Deși nu pot spune că la un anumit nivel nu există niciun fel de legitimitate, pentru că democrația nu este un fenomen static uh, care nu se poate schimba sau care nu poate evolua. Deci nu ai altă soluție decât să lupți mai departe și să te asiguri că Europa este ancorată în dezbaterile naționale, în cultura politică națională și acest lucru trebuie să continuăm să-l facem. De asemenea, este o, un proces electoral în care indivizii ca atare sunt mult mai importanți decât în alegerile naționale. Adesea oamenii aleg un anumit candidat individual. Deci asta de asemenea are o influență asupra alegerilor. V-ați referit la Eurobarometru. Domnul Sinot a cerut uh, să intervină. Vă rog. Sunt complet de acord cu doamna comisar uh, Wallström. Este foarte important să facem eforturi pentru a crește prezența la vot în uh, alegerile europene. Acum este sub 50% și pentru a confirma ceea ce ați spus, m-am uitat la cele mai recente date. Trei țări au uh, participare importantă, dar să nu uităm, una dintre ele este Danemarca și uh, odată cu aceste alegeri s-a votat și pe un referendum privind egalitatea de uh, sex. Deci iată că uh, în unele țări Uniunea, alegerile europene au fost cuplate cu aceste referendumuri sau cu alte tipuri de vot, ceea ce a crescut importanța lor. Cum spuneam, trei țări au o participare mai bună decât acum uh, cinci ani, patru mai mică și trei la fel. Se pare că avem o mică problemă tehnică cu domnul Sinot. Microfonul domnului Sinot uh, se pare că nu funcționează corespunzător. E de înțeles. Acum vă rog să continuați, domnule Senet. Așadar, întrebarea era vorbeam despre Eurobarometru și despre problemele care ar putea apărea. Da, și spuneam că uh, sunt de acord cu doamna comisar Wallström privind importanța uh, prezenței la urne. Uh, pentru că acum este sub 50%, undeva pe la 45% până în 50%, depinde cum o măsori. Și asta este o problemă serioasă pentru că dacă ați face un grafic Uh, referitor la puterea Parlamentului European în timp, acesta vedeți că a crescut. Însă, în același timp, uh, prezența la vot din 79 și până acum a scăzut în mod uh, succesiv, gradual. Și asta e o problemă serioasă. Și cred că aceeași, această situație este datorează și modul în care s-a votat în uh, aceste zile. Cum spuneam, trei țări au o participare mai bună la vot acum. Una dintre ele este Danemarca. Danemarca a avut un uh, referendum privind uh, accesul femeilor la uh, tronul britanic, privind egalitatea de sex în accesul la la tronul danez și atunci interesul pentru procesul electoral a fost mai mare. Patru țări au avut participare la vot mai mică și trei au avut aceeași participare. Deci întrebarea este cum să uh, se realizeze un echilibru între angajamentul electoral și ceea ce face efectiv Parlamentul, relația sa, procesul de codecizie cu Consiliul și mai departe. Deci trebuie să știm, să aflăm de ce participarea la vot este redusă și în studiul nostru sugerăm că există două, doi factori care facilitează participarea, care ușurează votul pentru oameni și sincer vorbind, nu e așa o idee bună să ai alegeri europarlamentare parlamentare într-un weekend uh, cu vreme frumoasă în iunie, pentru că deja mulți oameni își planifică vacanțele, școlile aproape că s-au închis. Deci cred că e o, vorba de o chestiune practică. Însă lucrul fundamental rămâne mobilizarea uh, alegătorilor. Asta înseamnă că trebuie să-i faci să vrea să voteze și cum reușești să faci acest lucru este marea întrebare. Au fost țări în Europa unde n-a fost deloc soare astăzi. Din potriva, aici, în Belgia, vremea n-a fost așa de bună. Nu cred că a fost nici în Spania prea mult soare. Domnule Casado, ar fi posibil să schimbăm data votului ca să nu se mai producă într-o perioadă de vacanță? Cred că ar fi destul de dificil să schimbăm perioada alegerilor în speranța că va fi o prezență mai mare în alte zile ale anului. Există foarte mulți factori care contribuie. Am început alegerile directe în 1979 și cred că rezultatul a fost uh, astăzi corespunzător. Însă acest lucru nu cred că trebuie să ne descurajeze în legătură cu viitorul Europei și speranțele și visele pe care le avem pentru Uniunea Europeană ceea ce trebuie să consolidăm este educația în Europa. Trebuie să încercăm să apropiem Europa de public, putem să uh, predăm Europa, să apropiem Europa de public pentru ca cetățenii să fie mai conștienți în legătură cu problemele discutate. Acest lucru este important în contextul tratatului de la Lisabona, care, după cum știți, va consolida rolul Parlamentului European și uh, va consolida echilibrul instituțional între instituțiile europene. Este o dezbatere foarte importantă pentru viitor. Domnul eh, Sepi, dacă am avea instituții europene mai puternice, credeți că un, instituții, cetățenii le vor vedea mai apropiate? Eu cred că problemele nu au un caracter logistic. Deci nu depinde de ziua în care se organizează alegerea, rezultatul. Problemele sunt uh, la un nivel mai fundamental politic. În această dimineață, când m-am dus la vot, m-am întrebat din ce motiv nu ar trebui să votez. Și mi-am dat seama că existau multe obstacole în calea votului meu. În primul rând, guvernele sunt un obstacol. Guvernele în continuu denigrează Europa și spun de fiecare dată că problema reprezintă Europa și nu propriile neajunsuri la nivel de guverne na- naționale. În al doilea rând, un al doilea obstacol, campania electorală europeană nu a avut un caracter european. Au fost 27 de campanii electorale naționale și nici măcar nu s-au preocupat de problemele europene, ci de propriile probleme ale fiecărui stat membru. Noi am făcut uh, un sondaj uh, la uh, Comitetul Economic și Social și am descoperit că în mai multe din 20 din cele 27 de state membre s-a discutat despre raportul de forțe între opoziție și putere în fiecare state membre, în fiecare din statele membre și a, despre asta uh, s-a, desfășur, desfășurat uh, campania electorală. Au fost și subiecte mai excentrice, de exemplu în țara mea, dar nu vreau să intru pe fond, sau în Belgia, unde problema e totdeauna de natură etnică cu alegerile regionale, sau în Irlanda, unde una din problemele fundamentale E, uh, problema legată de <laughs> taximetriști, de exemplu. Și un al treilea obstacol este faptul că Europa în ciuda celor spuse de doamna Wallström, are această imagine birocratică și îndepărtată de cetățeni. Și asta din cauza că niciodată nu se pune accentul pe emoțiile cetățenilor. Cetățenii nu văd că, că Europa are o misiune și totuși Europa are această mare misiune de a, credea, de a crea progres social și de a juca un rol de lider în acest proces al globalizării. Și dacă noi nu uh, vom uh, pune în evidență acest sens, e clar că tinerii nu vor merge la vot. Acesta fiind spus, eu nu sunt uh, atât de pesimist, pentru că mi se pare că mai mult sau mai puțin rezultatele sunt cele pe care le-am avut și în trecut și cred de asemenea că Parlamentul European are o mare ocazie pentru a se legitima cum să facem Europa să iasă din criză. Ei, dacă Parlamentul European va reuși să dea directive care vor permite acest lucru și dacă se va ratifica tratatul de la Lisabona, Parlamentul va avea mai multă putere de codecizie și cred că se va relegitima în ochii cetățenilor. Punto de entrar ya a las 9 de la noche es eh, la hora en la que se incorpora. Ei bine, ne apropiem de ora 9 seara și avem contribuția ERT3, deci Cristina, este rândul tău. Uh, doamna Sinat, credeți că va exista un succes al uh, acestei aventuri a tratatului de la Lisabona? Ah, Vă rog să-mi puneți în, din nou întrebarea. Credeți că aventura tratatului de la Lisabona va avea un final fericit? Toate dovezile arată în această direcție. Există un nivel foarte stabil de susținere, uh, peste 60% în uh, sondajele de opinie din februarie în Irlanda. Și cred că, în parte, negoci- este vorba de negocierile între guvernul irlandez și colegii lor de la nivelul Uniunii Europene. Aceste negocieri încă nu s-au terminat, vor fi finalizate în iunie această lună. Au fost foarte importante. Dar de asemenea, dacă se repetă referendumurile, acestea sunt un proces de învățare. Oamenii iau o decizie după care se gândesc la ea chiar fără o campanie imediată și uh, lumea își schimbă opiniile. Un alt factor care ar putea să împiedice un final fericit este ceea ce se va întâmpla în uh, Regatul Unit. Vă voi pune o altă întrebare. Să spunem că irlandezii votează nu, Cehia semnează tratatul și, în final, David Cameron acordă un referendum britanicilor. Ce se va întâmpla atunci? Se întâmplă de ordine acestor evenimente. Dacă lucrurile au loc în această ordine, Irlanda votează, Cehii ratifică și totul decurge în acest fel, atunci nu va fi o problemă pentru că britanicii vor trebui să se hotărască. Dar dacă ar fi o tranziție rapidă de a puterii în Marea Britanie și dacă David Cameron, Cameron devine prim-ministru foarte rapid, uh, și se declară împotriva tratatului de la Lisabona înainte ca irlandezii să voteze, acest lucru ar fi destul de grav, pentru că atunci Irlanda uh, ar putea să spună că tratatul nu a fost susținut de către britanici și că uh, nu mai este responsabilitatea lor să voteze. Deci uh, s-ar putea să, ca tratatul să nu fie ratificat de Regatul Unit și nici de Irlanda sau Irlanda ar putea să spună că britanicii au votat împotrivă, dar noi am putea să votăm pentru. Întrebarea pentru doamna comisar Wallström. Credeți că votul pentru un nou președinte al Comisiei va trebui să aibă loc după un referendum în Irlanda, după cum propune domnul Sarkozy? Cred că aceasta este o problemă pe care liderii europeni vor trebui să o discute la Consiliul European din iunie. Este la latitudinea lor să discute uh, Uh, ordinea evenimentelor de acum înainte. Nu pot să speculez în această direcție acum. Uh, pentru domnul Casado, credeți că socialiștii ar trebui să propună un alt candidat la președinția Comisiei? Nu sunt expert în probleme politice, dar poziția mea academică mi-ar indica că aceasta ar fi procedura normală. Este vorba de a ne asigura că există un echilibru între grupurile politice. Grupurile politice care constituie uh, partidele europene. Dacă nego- există negocieri care vor duce la o schimbare, uh, s-ar putea să se întâmple acest lucru. Au existat uh, suficiente surprize și până acum. Guvernul spaniol și-a arătat deja opinia și a spus că va, va susține pe actualul președinte al comisiei, chiar dacă este din alt partid. Și în mod clar, câteodată pot, apăr- pot apărea surprize în politica europeană. Nimic nu este imposibil, într-adevăr. În ultimele luni înainte de criză, mulți se plângeau că Europa nu face suficient pentru a remedia criza. Însă, bineînțeles, Europa nu are suficiențe mijloace. Poate, domnule, doamna comisar, dacă ne puteți spune, dacă Comisia Europeană și Parlamentul European ar trebui să aibă mai multe puteri, mai multe mijloace de a acționa într-o asemenea situație. Cred că acest lucru are legătură cu ratificarea sau nu a tratatului de la Lisabona. De acest lucru ține distribuția puterii între instituții și ceea ce este împuternicită Uniunea să facă există o, o voce care vorbește pentru Europa pe scena internațională. Am discutat deja aceste lucruri în comisie de la începutul crizei și Comisia Barroso cred că a acționat foarte rapid și a încercat să identifice interesul european aici, cum ne putem asigura că conlucrăm pentru a lupta împotriva crizei. Bineînțeles că acest lucru va trebui să fie discutat constant dacă putem face mai mult, să fim mai eficienți, pentru că în acest fel se câștigă legitimitatea alegătorilor. În fața alegătorilor. Prin, prin faptul că demonstrezi că poți să faci față unor crize și problemelor politice cu care ne confruntăm și trebuie să facem lucrurile corect. De, a, de aceea cred că există câteva lecții și mesaje pe care le putem învăța astăzi. În primul rând, Parlamentului și grupurilor politice. Să nu se teamă de confruntările politice, pentru că acest lucru va fi observat de către alegători statelor membre. Asigurați-vă că există o perspectivă europeană în dezbaterile interne, pentru că nu a fost util să existe doar dezbateri interne în alegerile europene. Și în al treilea rând, comisia trebuie să continue și cu toții trebuie să ascultăm mai mult, să uh, mergem la nivel local. Și în final, mai multe femei care trebuie să fie reprezentate la toate nivelurile, în toate posturile care trebuie să fie ocupate de acum înainte. Uh, Problema este că oamenii și guvernele din Uniunea Europeană spun că vor instituții mai puternice, instituții care să facă mai mult, dar de fapt nu dau acestor instituții puterea, pentru că asta ar însemna să renunțe la o parte din puterea lor, a guvernelor naționale. Domnule profesor Periș, credeți că popoarele europene și guvernele europene sunt pregătite să cedeze mai multă putere Uniunii Europene? europenii n-au avut niciodată, popoarele europene n-au avut niciodată ocazia să discute aceste probleme și să le înțeleagă, pentru că popoarele știu numai ce le spun guvernele lor. Și guvernele le spun că Bruselul e rău, cu excepția situațiilor în care pot pretinde că ceea ce s-a, realizat la Bruxelles s-a realizat datorită lor a guvernelor naționale. Deci dacă se pot pune într-o lumină pozitivă. Majoritatea guvernelor nu vor să cedeze mai multă putere instituțiilor europene pentru că vor să păstreze această putere pentru ele însele și nu vor face acest lucru, nu fac acest lucru decât atunci când poate fi demonstrat clar că asta e singura soluție. Întotdeauna a fost așa. Dar acesta este rolul instituțiilor europene, este rolul Comisiei și a Parlamentului să uh, ridice această problemă. Îmi pare rău pentru doamna comisar Wallström că în criza prezentă, în criza curentă, Comisia a fost vizibil absentă. Singura instituție care iese bine din această criză este Banca Centrală Europeană Parlamentul uh, se apropia de perioada electorală, Comisia era pe ultima asta de metri și ea și atunci nu mai îndrăznea să vorbească uh, cu voce tare, deci uh, singura instituție activă a fost Banca Centrală și guvernele ne-au spus că pot gestiona criza dacă se coordonează. În mod clar nu pot face acest lucru. Dar acest lucru nu este niciodată explicat opiniei publice sunt de acord cu Mario Seppi, campania a fost uh, purtată de guverne pe o bază națională, însă cealaltă mare celălalt mare eșec a fost reprezentat de așa numitele partide politice europene. Ele nu există. Ele au avut o ocazie fantastică de a face din numirea viitorului comisar uh, șef al Comisiei Europene o problemă politică și n-au făcut-o. Nu există niciun partid politic european. Partidele acestea există doar atunci când uh, hotărăsc cum să împartă prada în Parlamentul European. Dar atunci când fac campanie electorală, fac campanie electorală la nivel național pe probleme naționale și asta este o oportunitate ratată, uriașă rezultatul, dincolo de participare scăzută la vot, va fi și o creștere a partidelor extremiste și populiste, atât la dreapta cât și la stânga spectrului politic și ăsta e un semnal foarte îngrijorător, nu doar pentru Europa ca atare, ci pentru starea democrației în toate țările noastre. În special, uh, extrema dreaptă se pare că s-a descurcat foarte bine după primele estimări, partidele naționaliste. Domnule profesor Sinot, vedeți aceasta ca fiind o tendință acum în Europa? Ar trebui un lucru care să ne îngrijoreze că în momente de criză uh, se manifestă crescând naționalismul? Uh, pe de o parte, prima mare realizare a Uniunii Europene a fost crearea pieței interne și într-un fel, acesta a fost un lucru ușor de realizat, pentru că, sigur, cerea multe eforturi și multă inițiativă, însă exista un acord că era nevoie de piața comună. Dar asta uh, ne-a adus în uh, coliziune cu o serie întreagă de alte politici mult mai dificile, cum ar fi problemele legate de imigrație sau pluralism și așa mai departe probleme care pot fi uh, considerate mult mai tangibile de către cetățeni și în momente de criză, cum suntem acum, ei, cetățenii pot reacționa la aceste probleme și pot susține partide extremiste. Cred că singura apărare contra unei astfel de situații este o dezbatere robustă și rațională între partidele din mainstream, partidele importante, și sunt de acord însă, pe de altă parte, că partidele au o dimensiune europeană foarte slabă. Dar e greu de văzut cum se poate depăși această problemă. Cred că suntem cu toții de acord că e nevoie de o politizare mai accentuată a dezbaterilor, nu doar în Parlament, ci și implicarea Parlamentului în acțiunile celorlalte instituții, ca să existe un proces de construire de coaliții politice nu doar în interiorul Parlamentului, ci și uh, uh, de a, uh, transversal în toate instituțiile europene, pentru că tratatul de la Lisabona nu va schimba situația. Tratatul de la Lisabona aduce schimbări relativ minime, atât de minime încât danezii au decis nici să nu mai voteze tratatul pentru că aduce schimbări prea mici. Deci tratatul de la Lisabona nu va schimba situația și nu văd prea mult apetit uh, pentru schimbări constituționale majore dincolo de tratatul de la Lisabona în viitor. Sunt câțiva participanți care doresc să intervină, domnul Sepia, doamna Perici. Din moment ce vorbim despre partidele politice europene sau posibile parti, partide politice europene, o mișcare care a apărut în Irlanda, vorbesc de mișcarea Libertas, care acum încearcă să se transforme într-un fel de fenomen pan-european, deși nu este în favoarea construcției europene, nu tocmai în favoarea construcției europene, deci se pare că anti anti-europenii sunt uh, cei care se descurcă mai bine și reușesc să creeze chiar o mișcare pan anti europeană Domnul Sepe, eu vreau să spun că această înființare a pieței unice a fost fundamentală și s-a ajuns la acest rezultat uh, foarte greu. Dar e foarte importantă și în ce privește Constituția Europeană, Tratatul Constituțional European. Eu îl uh, numesc încă așa, haideți, încă uh, nu numesc Tratatul de la Lisabona. Asta pentru că acest tratat conține o serie de prevederi care ar putea să ducă la o dinamică de guvernare a Europei mult uh, mai uh, funcțională, plecând de la președinția Europei, care Uh, va fi încredințată unui președinte cu un mandat de doi ani renoibil, apoi va crește puterea Parlamentului European, deci nu aș subevalua acest tratat. L-aș subevalua pentru că este puțin de neînțeles, în sensul că opinia publică nu a reușit nici măcar să-l citească, pentru că e atât de complex încât nu se poate înțelege. Dar conține lucruri fundamentale, Carta Drepturilor Umane, Carta Drepturilor Fundamentale, Deși este vorba doar de un protocol uh, suplimentar, va deveni, cred eu, un element esențial pentru viața europeană. Uh, eu uh, l-aș pune în Constitu- în, uh, pe prima pagină, pentru că acesta este mesajul Europei pentru partenerii noștri externi. În ce privește mm, această evoluție, creșterea elementelor xenofobe și rasiste la care asistăm, aș vrea să spun un lucru. Uh, și anume, eu nu mă tem atât de mult în, în ce privește aspectul politic, pentru că niciodată nu vor ajunge la masa critică pentru a schimba situația în Europa. Totuși, mă tem, dintr-un punct de vedere al intervenției pe care îl pot avea asupra uh, opiniei publice. Pentru că uh, aceste partide nu fac decât uh, să întețească sentimentele de ură și de frică și Europa nu-și poate permite acest lucru acum. Nu, nu trebuie să ne fie teamă de globalizare, să ne fie teamă de ceilalți. Europa trebuie să joace un rol de lider, de ghid pentru ceilalți și pentru că există o parte importantă din opinia publică care, din potrivă, începe să aibă aceste sentimente xenofobe, acesta este un lucru îngrijorător pentru mine. Eu, mie mi-e teamă ca societatea civilă să nu uh, se deplaseze spre dreapta. Trebuie să luptăm împotriva acestui fenomen prin metodele noastre europene, prin drepturile europene, cu uh, ADN-ul european, cu valorile europene și așa mai departe. Și acum domnul Perisici uh, și o întrebare a Cristinei. Da, are cuvântul domnul Perisic. Da, e o obișnuință ă, foarte generală să se spună că ce s-a făcut a fost ușor și ce urmează să se facă e dificil sau aproape imposibil. Când s-a semnat tratatul de la Roma, Mulți au spus că Uniunea Vamală nu va, se va întâmpla niciodată în realitate pentru că ar fi fost prea greu. Apoi mulți spuneau că piața unică ar fi fost imposibil de înființat. Apoi mulți au spus că Europa nu va exista niciodată. Și acum spunem că ce ne stă în față este un lucru imposibil. E, e tipic. Cred că ceea ce se întâmplă este că facem pasul de la un proces consensual apolitic pe o piață unică la o politizare a lucrurilor. Uh, cetățenii se confruntă cu lucruri care le afectează viața în procesul de integrare și aici uh, Ehm, aceste probleme trebuie să fie discutate în sistemul politic. Ar fi adevărat acest lucru dacă ce am, ce am avea în fața noastră ar fi uh, carta de fondare a unui stat federal european, însă nu este așa. Dacă spunem că o monedă unică, euro, nu este o problemă în alt politică, uh, aceasta mie mi se pare că este. Și totuși a fost un succes foarte bun. V-aș da un exemplu de ceea ce ar fi necesar. Uh, la ultima întâlnire G20 de la Londra au fost doi americani, un chinez și 10 europeni. Acest lucru mi se pare grotesc. Nimeni nu ne ia în serios. Este imposibil ca Europa să participe la gestionarea unui sistem mondial dacă 10 europeni vor să stea la masa negocierilor și există guverne europene care luptă pentru a ajunge la această masă. Creșterea G20 și a acestor forumuri pare puțin mai importantă în Europa. Doamna Wallström, trebuie să spun că memoria politică este foarte scurtă Bineînțeles că puteți gândi orice doriți în legătură cu ambițiile unor state membre, însă o instituție care în toată această criză economică a apărat interesele europene și a încercat să găsească ceea ce putem face împreună pentru a lupta împotriva crizei, a fost Comisia. Comisia a încercat să introducă o asemenea perspectivă, pentru că trebuie să ne amintim că marile state membre, în primul rând, au negat că ar fi necesar să luăm acțiuni la nivel european și fiecare stat membru a introdus în diverse stadii măsuri protecționiste. Și aici Comisia trebuie să își joace rolul. Bineînțeles, puteți avea opinii diferite aici, nu vreau să apăr neapărat rolul Comisiei. Uh, ne-am asigurat un loc la masa G8 și G20 din partea Comisiei pentru a putea să vorbim uh, în numele Europei. Lucru foarte important pentru viitor. Nu trebuie să fim cinici. Pentru că există multe lucruri deja începute pe care le putem continua, inclusiv acțiunile prin care Comisia Europeană a pus bazele unor fondații politice europene care au ajutat dezbaterea. Însă aceste lucruri trebuie duse mai departe. Trebuie să se introducă partide la nivel european. Trebuie să ne asigurăm că în dezbaterile interne apare perspectiva europeană și aceasta trebuie să fie ancorată în partidele politice naționale, pentru că fără acest lucru va continua să fie foarte dificil să mobilizăm alegătorii. I-am spus Cristinei că va avea dreptul să pună o întrebare, însă se pare că mai, domnul Casado mai are ceva de spus. Nu cred că G, întâlnirea G20 reduce importanța politică a Europei, reduce importanța G8, pentru că suntem într-un context mondial diferit acum. Nu mai este vorba de marile puteri plus Rusia. Acum avem noi puteri, state în dezvoltare, și Deseori, în viitor, deciziile vor fi canalizate prin G20 și Europa va avea un rol important acolo dacă va avea o voce unică. De asemenea, influența Chinei crește în Africa și în America Latină. Acestea sunt lucruri care înseamnă că Europa are un interes să vorbească cu o singură voce. Deodată, tratatul de la Lisabona uh, va fi foarte util și cu toții dintre noi care suntem pro-europeni, trebuie să ne asigurăm că tratatul de la Lisabona va fi un succes. Nu înlocuiește Constituția Europeană, însă este oricum un pas înainte, pentru că avem o nouă situație în lume și este clar că Europa poate să aibă influență doar cu o singură voce. Uh, vorbim despre, despre prezența la vot, cred că am cifra aici finală 43% prezență la vot în Europa. Uh, este cifra pe care o așteptați? Curs. Primele informații, primele estimări erau foarte, foarte pesimiste și, de asemenea, reportajele mass media și predicțiile mass media erau mult mai mici decât uh, ce vedem uh, acum drept rezultat final. Și, sigur, noi ne așteptam să avem rezultate amestecate Însă asta înseamnă că avem uh, mai mult interes pentru instituții în statele membre și trebuie să încercăm să vedem cum putem îmbunătăți și mai mult această situație. Domnul Sinat, vă rog. Aș, ar trebui să spun, doamnă comisar, că nu e vorba aici de rezultate amestecate, e vorba de un rezultat prost. Și în ciuda tuturor eforturilor care s-au făcut și unei coordonări mai bune între Parlament și Comisie în ce privește planurile noastre de comunicare, strategii de comunicare și așa mai departe, totuși trebuie să ne punem întrebarea care e problema? Ce ne împiedică să creștem acest număr, această cifră? Pentru că uh, față de ultimele alegeri tot a scăzut puțin și legitimitatea Parlamentului va fi afectată dacă acesta nu reușește să facă legătura între dez- dezbatele care au loc la Bruxelles și la Strasburg cu ce se întâmplă în fiecare țară membră. La ce ar trebui să ne așteptăm? Alegătorii nu sunt proști. Uh, am avut o campanie care a fost complet națională. Și totuși nu ar fi trebuit să fie o campanie națională. Era națională și nu era națională. A fost practic ca un sondaj de opinie cu, făcut la nivel european și oamenii au uh, hotărât să voteze conform uh, sentimentelor naționale. Nu a existat nicio dezbatere europeană și să spui că Parlamentul nu este legitim e o greșeală. La alegerile de la jumătatea mandatului pentru Congresul din uh, Statele Unite, mai puțin de 50% dintre alegători votează și totuși Congresul american este unul dintre cele mai legitime parlamente din lume. Deci dacă Parlamentul European așa cum este el, cu 43% prezență la vot, vrea să-și exercite puterile pe care le are, uh, va avea o legitimitate perfectă de a face acest lucru și nimeni nu se va plânge Uh, din contră, poate că mai mulți oameni vor veni să voteze data viitoare pentru că poate vor observa că Parlamentul European face anumite lucruri. Asta e ideea. Uh, modul în care îi determin pe oameni să voteze mai mult este prin politizarea acestor probleme. Și aș fi de asemenea de acord că există o problemă uh, cu faptul că alegerile europene sunt uh, considerate un fel de alegeri de rangul 2. Trebuie să fie considerate alegeri de rangul 1. Data aceasta, cifra este foarte interesantă. Sigur, uh, procentul de participare la vot a scăzut, dar nu a scăzut mult. Eu credeam că va fi un rezultat și mai negativ. Eu credeam că alegătorii europeni uh, vor fi simțit că guvernele și-au bătut joc de ei. Uh, că li se cerea să voteze un deputat european pe baza discutărilor probleme naționale și că o parte din acest electorat nu s-ar fi dus la vot, tocmai din acest motiv, întrebându-se de ce trebuie să facă o plăcere partidelor mele naționale și să votez la nivel european. Deci iată că lucrurile nu s-au întâmplat așa și eu nu sunt atât de pesimist. Însă, mă îngrijorează mult viitorul Parlamentului European, deoarece Parlamentul European va avea uh, mai mari puteri și sperăm cu tratatul de Lisabona, dar și fără acesta. Astăzi Parlamentul European are destule puteri și trebuie să răspundă așteptărilor alegătorilor. Cred că acest Uh, această legătură, raportul între alegător și Parlamentul European trebuie să fie încă și mai strânsă. Și de aceea ne credem că dacă va intra în vigoare tratatul de la Lisabona, va trebui să consolidăm ceea ce se numește democrația participativă, deci participarea societății civile, inclusiv dincolo de uh, canalele de comunicare tradiționale, instituționale, participarea la viața publică, la lucrul public. Uh, partenerii sociali, ONG-urile, etc. Participarea acestora va deveni un element care va putea conferi o nouă legitimare Parlamentului European. Noi am elaborat un program pentru Europa, noi, Comitetul Economic și Social European, program în care prezentăm 22 de fișe care se ocupă de 22 de probleme europene, deci este un record la nivel european și în aceste mm, fișe există 170 de propuneri concrete. Și asta este ceea ce trebuie să facem noi în calitate de Comitet Economic și Social European. Trebuie să ajutăm Comisia, Consiliul de Ministri, etc. Și noi credem că dacă noi vom reuși să dezvoltăm împreună cu Parlamentul European, cu Comisia, se întâmplă deja acest lucru, să dezvoltăm o dezbatere de cooperare de acest gen, Parlamentul se va relegitima, pentru că va da răspunsuri reale la problemele reale ale Europei van haciendo habrá que hacer un análisis país por país. Cu siguranță avem nevoie de o analiză de la țară la țară pentru a vedea cum influențează politica internă fiecare situație în parte. Ultima întrebare din partea Cristinei. Domnule Perisic, aș vrea să vă întreb în legătură cu pactul de stabilitate. Credeți că ar trebui să Așadar, aș vrea să vă întreb în legătură cu pactul de stabilitate, pentru că pentru că în uh, condițiile prezente de recesiune economică, faptul că trebuie să impunem această limită de 3% uh, din PIB ca deficit uh, e destul de greu de înghițit atunci când pe de-o parte e o, un, rată negativă de creștere și pe altă parte toate celelalte constrângeri uh, asupra uh, băncii centrale. Deci nu credeți cumva că pactul de stabilitate e un pic uh, caduc? Nu cred. Cred că doamna Merkel a exprimat foarte frumos situația. A spus ieri, cred chiar, că momentul cel mai dificil va fi atunci când ieșim din criză. Pentru moment nu putem face nimic altceva trebuie într-un fel sau altul să injectăm lichidități în economie. Dar când criza se va fi terminat, va trebui să ne întoarcem la un management rațional al bugetelor. Va fi foarte dificil, dar va trebui să facem. Acum uh, am ajuns la subiectul unei alte dezbateri, sunt sigur, dar și sunt sigur că domnul uh, profesor Casal și domnul Perisic ar avea multe de spus, dar din păcate nu mai avem timp, este 9.30, v-am spus de la început că o să depășim timpul, uh, îmi pare rău, uh, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit și la revedere.